multe chestiuni de politici, suntem pe aceeași lungime de undă cu autoritățile chineze și am și colaborat. Dar mai există și subiecte unde nu mai am vorbit și nu am trecut la fapte. Asta se referă mai ales uh, la economie. China este o politică, o, su- o supra, o superputere economică, tehnologică, uh, este lider în domeniul afacerilor și ei de asta nu trebuie să privim China ca fiind doar o țară în curs de dezvoltare. Da, este o țară în curs de dezvoltare în ceea ce privește multe aspecte, dar dacă ținem cont de um, echilibrul puterilor uh, la nivel economic uh, la ora actuală, avem motive să ne așteptăm la reciprocitate ei. Asta așteptă, așteaptă Uniunea Europeană din partea Chinei. Reciprocitate, mai ales când vine vorba despre accesul pe piață și politicile din acest sens. Consiliul European uh, a cerut Comisiei să facă propuneri concrete în ceea ce privește îmbunătățirea relațiilor economice și de afaceri cu China. Iar uh, de asta ne ocupăm noi la ora actuală. Întocmim uh, reguli privind ajutorul de stat pentru achizițiile din țări terțe. După cum bine știți, avem reguli foarte stricte în ceea ce privește ajutorul public cu privire la achiziții în interiorul Uniunii Europene, dar aceleași reguli nu se aplică și țărilor terțe, ceea ce pune o problemă. Și vrem să ne asigurăm că există un teren echitabil, că există uh, concurență, bineînțeles, dar nu concurență neloială. Astfel încât trebuie să ne asigurăm că piața noastră unică este deschisă tuturor, dar în egală măsură trebuie să fie corectă cu toată lumea. Nu putem să permitem să aibă loc concurență neloială în Uniunea Europeană. Și așa cum a spus și președintele Tusk mai devreme, ne așteptăm, așteptăm să finalizăm acordul de investiții cu China până în 2020. Acest lucru este extrem de important, fiindcă va, uh, fiindcă va ajuta, va duce la prosperarea investițiilor de partea europeană și de partea chineză și vrem ca acordul privind protejarea indicațiilor geografice să fie aprobat de China. Acesta a fost negociat, dar nu a fost adoptat încă. Domnilor și domnilor, așa cum am spus, uh, China și Uniunea Europeană sunt parteneri strategici și colaborează strâns în ceea ce privește pe multe domenii, dar mai dar cooperarea economică este un domeniu unde trebuie să mai registreze progres pentru a asigura un teren echitabil și pentru a permite companiilor europene să um, aibă aceleași drepturi în China pe care le au companiile chineze în Europa. Vă mulțumesc! The conclusion. Da, sunt de acord. Iar acum, la final, dăm uh, cuvântul președintelui Consiliului European, domnul Donald Tusk. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Două observații doar. Prima, o clarificare, dragă Maria nu a fost ultimul Consiliu European înainte de europarlamentare. E foarte probabil să ne întâlnim uh, în aprilie pentru a discuta Brexitul și cu siguranță ne vom întâlni pe 9 mai la Sibiu pentru a discuta strategia noastră UE pe termen lung. Va fi o reuniune informală, dar va fi de asemenea dedicată unor teme cruciale. Domnului Faraj. Domnule Faraj, ați venit cu argumente împotriva unui al doilea referendum. Însă adevărul este că un al doilea referendum a avut loc în 2016 pentru că primul a avut loc în 1975 și atunci o vastă majoritate a publicului britanic a decis că locul Regatului Unit este în comunitatea europeană. Ați fost dumneavoastră cel care acum trei ani a crezut că e posibilă organizarea unui referendum pentru invalidarea celui anterior. Deci, vă rog să fiți coerenți și astăzi. Mulțumesc! Thank you very much, Mr. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dezbaterea a luat final aici. Euh, euh, Dragi colegi, um, trecem mai departe. Avem uh, discuția comună privind uh, pachetul de mobilitate, raportul doamnei Chilonen, cerere, uh, cerințele de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier, apoi raportul Vin Van de Camp, perioadele de conducere zilnice, săptămânale, pauzele minime și așa mai departe, și raportul ERTUG, adaptarea la evoluțiile din sectorul transportului rutier. Dau acum cuvântul doamnei Chilonen. arvoisa puhemies hyvät kollegat doamnă președintă dragi colegi acest uh, dosar a devenit un fel de sagă și avem nevoie de multă uh, forță uh, pentru a Um, continua. E vorba despre a avea reguli echitabile în transport și condiții sociale decente care să fie respectate pe piață. Acest lucru a devenit uh, o provocare, însă am uh, redactat amendamente de compromis. Unii cred că sunt uh, prea multe compromisuri, Alții, pe de altă parte, se tem că legislația nu merge suficient de departe că avem nevoie, și consideră că avem nevoie de reguli mai stricte. Rare ori un compromis înseamnă că uh, părțile implicate uh, se simt, simt că au câștigat de pe urma negocierii. Ce am încercat uh, să uh, avem astăzi este reguli uh, corecte în sectorul transportului care să permită șoferilor și companiilor să funcționeze în Europa. A fost interesant să urmărim o dezbatere despre care s-a spus că am redactat atâtea compromisuri pe care mulți nu pot să le susțină. Și pentru mulți uh, aceste compromisuri sunt greu de acceptat. E greu de acceptat și um, însă ce ne dorim este să avem reguli care să permită șoferilor să lucreze în condiții corecte, decente. Știm că există aceste companii, căsuță poștală, care uh, reușesc să evite respectarea regulilor. De asemenea, vrem să punem capăt fenomenului șoferilor nomazi. Șoferii trebuie să aibă dreptul să meargă acasă, să-și vadă familia în mod regulat. Am reușit să ajungem la un compromis privind uh, acești șoferi nomazi. Șoferii ar avea dreptul să se întoarcă acasă sau la un, uh, într-un loc asupra căruia au căzut de acord cu angajatorul. De asemenea, doream ca toată lumea să fie plătită același salariu pentru aceeași muncă. Pentru că și în sectorul transporturilor trebuie să respectăm principiul aceeași plată pentru același salariu, pentru aceeași muncă. Ehm, sunt uh, cei care ar vrea să ehm, care ar ehm, sprijini aceste practici însă asta ar submina piața unică. Companii, în ceea ce privește companiile căsuță poștală, vrem aceleași reguli, cabot, cabotajul, Um, și uh, transporturile transfrontaliere avem nevoie de să fie aceleași uh, reguli și ele trebuie să fie obligatorii. E foarte important acest lucru. Tahografele inteligente au fost uh, și ele menționate din acest punct de vedere. Asta, acestea ar permite și facilitarea controalelor. Avem deci un compromis, mulți nu doresc să-l voteze, însă eu cred că ar trebui să luăm o decizie. Trebuie să avem reguli de joc uh, corecte din punct de vedere social. Mulțumesc, are cuvântul domnul Van de Camp. Patru minute. Mulțumesc, doamna președinte. Uh, alături alătur și eu uh, celor spuse doamna Kilonen și confirm faptul că pachetul de mobilitate este un pachet integrat uh, care se referă la detașare, cabotaj și timpii de repaus și de conducere. În ultimele săptămâni ne-am dat seama că acest subiect este unul sensibil politic, fiindcă se referă la miezul pieței unice a Uniunii Europene. În dosarul meu privind de timpii de repaus și de conducere, se dorește îmbunătățirea uh, condițiilor de conducere pentru, pentru șoferi, pentru conducătorii auto. Nu e vorba neapărat de timpii de conducere și de repaus zilnici, pentru că avem un alt dosar pe această temă. Este vorba despre uh, timpii de odihnă în timpul nopții și în timpul weekendului. Iar um, chestiunea cea mai importantă este unde, întrebarea cea mai importantă este unde își petrece timpul de repaus uh, șoferul respectiv. Pe multe șosele europene se parchează ilegal uh, cam, camioanele, nu există toalete și asta vrem să rezolvăm noi prin acest dosar. Iar uh, aici uh, uh, Curtea de Justiție a spus că timpul de repaus nu mai poate fi uh, nu mai poate să aibă loc în camion dar noi și noi luăm o măsură, deci luăm niște măsuri aici, încercăm să interzicem acest lucru, dar cu timp de aplicare generoși. Acum, când se întoarce acasă când se întorc acasă conducătorii auto, asta este o altă problemă. Trebuie să evităm aceste cazuri de de șoferi nomazi care nu se întorc acasă patru săptămâni la rând, eh, iar eh, angajatorii trebuie să garanteze faptul că se pot întoarce acasă eh, cel puțin o dată în pe o perioadă de patru săptămâni. Apoi mai există și timpul de repaus scurt pe, pe parcursul weekendului, care trebuie să poată să aibă loc în parcări cu echipamente sanitare necesare. Apoi, șoferii de autobuz. Uh, după cum știți, uh, pasagerii nu sunt uh, containere. Pentru șoferii de autobuz am introdus mai multă flexibilitate. Nu perioada de 16 ore de muncă, așa cum doresc unii de la S și D, ci mai multă flexibilitate, mai ales când vine vorba de regula celor 12 zile celor 12 zile. Și un, um, import, un, uh, un aspect foarte important este punerea în aplicare pentru toate aceste dosare, despre care a vorbit și doamna Chilonen. Facem tot ce ne stă în putință pentru ca pe 1 ianuarie 2024 cea de-a doua generație a tahografelor inteligente să poate fi introdusă. Mai mult, avem și companiile cutie poștală, problemă ce trebuie rezolvată cu orice preț. Și, domnule președinte, vreau să spun câteva cuvinte despre detașarea lucrătorilor și cabotaj în final. Trebuie să ne asigurăm că regulamentele prea stricte nu afectează flexibilitatea pieței unice. La ora actuală, nu avem suficienți conducători auto și există peste 5.000 de posturi vacante. S-a spus că am putea rezolva această problemă cu flexibilitate și cu inițiative potrivite. Mulțumesc, domnul Ertug, are cuvântul 4 minute. Mulțumesc, doamnă președinte, stimate colegi, stimați colegi. În primul rând vreau să plec de la ceea ce amintiseră cei doi antevorbitori și anume faptul că pe autostrăzile din Europa există într-adevăr o situație între timp care nu mai este acceptabilă, acceptabilă pentru acele state și regiuni care nu mai pot asigura infrastructura necesară, dar nici pentru cei care trebuie să își facă treaba zi de zi pe stradă, departe de casa lor. Și asta contribuie la ceea ce s-a spun, la pierderea interesului pentru această meserie. Dacă ne uităm la veniturile medii ale șoferilor în Europa de Est, atunci sunt peste media de acolo. Dar cu toate acestea există o lipsă de șoferi, ceea ce um, se datorează faptului că condițiile sunt proaste. Dacă sunt pe drum uh, trei luni pentru a putea fi acasă, o lună pentru a călătorie apoi din nou trei luni, atunci nu-i mai atrage această profesie și de aceea este important faptul că Comisia Europeană a venit cu acest pachet de mobilitate 1. Și așa cum au menționat pe bună dreptate colegii mei uh, raportori, este vorba de o crearea unei arhitecturi pentru acest sector care să permită uh, accesul pe piața internă, dar în același timp, uh, ca cei care și-au creat uh, modele de afaceri pe bază de dumping social, să le tragem covorul de sub picioare. În iunie anul trecut uh, am votat cele trei dosare și au fost respinse de atunci. Am reluat discuțiile transpartinic și am găsit și compromisuri. Sigur că compromisurile sunt decizii care nu mulțumesc pe toată lumea. De aceea vorbim de compromisuri. Și de aceea a fost bine, de pildă, ca după 3 decembrie, atunci când s-a ajuns în Consiliu la o abordare generală cu, printr-un vot majoritar, că am avut posibilitatea plecând de la această bază să formulăm soluții. Astfel, însă, prin uh, scamatorii de procedură să încearcă subminarea acestor compromisuri, dar adevărul este că e nevoie de această legislație. Avem sute de mii de șoferi care o așteaptă, avem uh, firme care își tratează bine lucrătorii și care așteaptă această legislație. Ce se, s-ar întâmpla dacă legislație nu va deveni realitate? Vom avea în continuare această zonă gri a ocupării în continuare pe străzile noastre. Se va întâmpla ca state membre să ia deci hotărâri și măsuri în mod unilateral, care iarăși va declanșa acțiunea Comisiei Europene. De aceea solicităm susținerea acestui compromis. Ce se află în dosarul meu, cabotaj și accesul pe piață? Am încercat ca deficiențele actualei legislație să fie remediate pentru că nu era posibil Uh, controlarea uh, tuturor uh, condițiilor prevăzute anterior. Am găsit o soluție care poate fi susținută și de statele este europene. Deci, în ansamblu, o soluție bună care merită susținută. Bach, Mulțumesc. În numele Comisiei Ample, domnul Bach, aveți un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc uh, colegilor din Comisia pentru Ocupare, în primul rând. Am cooperat bine și am reușit să venim cu un raport uh, de bună calitate. Din păcate, suntem luați, sau în fine, întregul raport este luat ostatec uh, pentru întregul pachet. N-am să, intru, n-am să discut întâi din nou conținuturile. Colega Kilonen, Vim Van de Camp și Ismail Ertuc au făcut-o deja situația este una de irresponsabilitate. Ne dorim să uh, plecăm capul și să lăsăm pachet, acest pachet să moară, ar fi un gest irresponsabil. Aceste condiții menționate inițial, că ele continuă pe șosele, în, uh, în locurile de odihnă, este inacceptabil. Uh, există atâtea încercări de a submina și de a nu respecta această legislație. Cred că de asemenea, trebuie să punem capăt situației cu autovehiculele utilitare legere. Cred că săptămâna viitoare trebuie să ne asumăm uh, responsabilitatea de a aduce ordine și dreptate pe uh, șoselele europene și condiții bune pentru șoferi. Mulțumesc. Din nou, din în numele Comisiei pentru Ocupare, doamna Baiova, un, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Pentru mine, eu sunt foarte dezamăgită astăzi, fiindcă am pierdut o ocazie extraordinară de a lua decizii importante pentru economia europeană și nu am putut să dăm dovadă de răspundere. Astăzi trebuia să se adopte reguli speciale importante pentru uh, mobilitate în domeniul transportului. Avem nevoie de aceste reguli pentru a-i proteja pe șoferii noștri și companiile de transport în, în fața nesiguranțelor. Nu vrem ca fiecare stat membru să-și introducă propriile lor reguli și reguli de punere în aplicare, nu-i așa? Am pierdut deci o șansă extraordinară. Nu am făcut față situației ce am dat înapoi, ca și cum am fi uitat că piața internă se bazează pe transport. Bunurile trebuie să poată să treacă frontierele și regulile trebuie să fie aplicate cum trebuie. Dragi colegi, deci haideți să depășim uh, politica și să ajungem la singura soluție fezabilă, compromisul. Mai avem o șase săptămâna viitoare. Aceasta este răspunderea noastră. Iată de ce am fost aleși, de asta suntem aici și uh, trebuie să ne asumăm această răspundere. Mulțumesc, domnul uh, Vela în numele Comisiei. În ce scuze, spune doamna președinte. Avem un cartonaș albastru pentru doamna, doamna uh, Dlabaiova. L acceptați? Da. Atunci, domnul Kramer, aveți cuvântul. Luni, am primit 1600 de amendamente și am avut două ore să reacționăm la ele pentru că apoi termenul uh, fusese depășit pentru noi amendamente. În 15 ani în acest Parlament European n-am văzut așa procedură. Este nedemocratic până în măduva oaselor. Care e problema dacă votăm săptămâna viitoare? Vrem să putem să stăm la masa negocierilor și să găsim compromisuri, însă ceilalți raportori din umbră nu au fost implicați deloc. Tocmai de aceea este corect să nu decidem astăzi. Eu nu vreau să am două ore ca să citesc 1600 de amendamente. Este nedemocratic și nu este demn de acest Parlament. Mulțumesc, domnule Kramer, doamna de la Baiova. Mulțumesc, eu uh, aș fi prima care, sunt prima care își dorește reguli mai clare și mai simple, dar suntem acum răspunzători în uh, fața companiilor de transport și a conducătorilor auto care se confruntă cu nesiguranță juridică și asta, tre- asta este realitatea, fie că ne place sau nu. Și chiar dacă uh, trebuie să pregătim toată noaptea votul, asta este răspunderea noastră, de asta suntem aici. Mulțumesc, domnule Vela, aveți cuvântul acum. Thank you, Madam President. Dear... Mulțumesc, doamnă președinte, stimați eurodeputați, stimați raportori. Doamna comisar Bulț își cere scuze pentru faptul că nu poate fi astăzi aici. Sigur că pachetul mobilitate rămâne una dintre prioritățile politice ale Comisiei și în special pentru doamna comisar Bulț. Trebuie însă să participe la Consiliul Informal uh, pe Transporturi, care are loc la București. În mai 2017, când Comisia a adoptat prima parte a pachetului mobilitate a vizat îmbunătățirea condițiilor de muncă în sectorul transportului rutier și, în al doilea rând, asigurarea unei competiții concurențe loiale și evitarea fragmentării pieței interne prin reguli naționale necoordonate și, în al treilea rând, reducerea poverii administrative pentru operatori și permiterea unor controle mai eficiente și țintite pentru o digitalizare ulterioară. De atunci am parcurs o cale lungă și aș dori să vă mulțumesc pentru efortul, în special rolul trei raportori, doamnei Kilonen, domnul Van de Camp și domnul Ertuc, care au fost forțe motrice în acest proces. De la bun început știam că acest lucru va fi un maraton și nu un sprint. Mizele sunt înalte în aceste propuneri, de aceea a fost nevoie de o lung, lungă perioadă de maturare pentru aceste propuneri și pentru îmbunătățirea lor. Cu abordarea generală la care s-a ajuns în Consiliu pe 3 decembrie anul trecut și activitatea raportorilor și a raportorilor din umbră din acest Parlament, am ajuns aproape de un compromis important în această reformă majoră privind eh, transportul rutier. Transportul rutier are nevoie de un cadru stabil pentru următorii ani. Sectorul nu poate aștepta mai mult. Un acord rapid în Parlament va arăta că această cameră este angajată pentru a aborda presiunile pe care se confruntă acest sector. Activitatea intensă a Parlamentului ne-a permis să ajungem la soluții necontroversate pe chestiuni importante precum acțiunea împotriva companiilor tip căsuță poștală, mai bună cooperare între autorități naționale, mai bună utilizarea instrumentelor digitale precum tahografe electronice, um, declarații electronice, CMR electronic și reguli proporționale pentru vehicule ușoare. Progresele pe toate aceste chestiuni au permis Parlamentului European să axeze ultimele discuții purtate în jurul uh, punctelor nerezolvate, cum ar fi um, normele privind cabotajul, uh, timpurile de condus și de odihnă și, nu în ultimul rând, lex specialis privind uh, detașarea muncitorilor în domeniul uh, transportului rutier. Din punctul nostru de vedere, propunerea de compromis făcută este una echilibrată și respectă obiectivele generale ale propunerii Com- Comisiei Europene, o mai bună punere în aplicare a legislației și um, folosirea beneficiilor aduse de digitalizare. În acest moment, Comisia are o rezervă generală față de această soluție, dar este dispusă să continue discuțiile în vederea găsirii unui acord pe marginea acestor dosare prioritare. Putem fi de acord cu toate amendamentele care păstrează echilibru între libertatea de a furniza servicii de transport, îmbunătățirea condițiilor de muncă și reducerea poverii administrative. Și acum, dacă îmi permiteți, m-aș referi uh, în mod specific la câteva puncte și voi începe cu lex specialist privind detașarea lucrătorilor. În momentul în care Directiva Generală privind detașarea a fost revizuită, a existat un angajament clar pentru a adopta uh, norme specifice um, pentru domeniul uh, transportului. Așa numitul modul de modul propus găsește un echilibru bun între protecția drepturilor sociale ale lucrătorilor și libertatea operatorilor de transport de a furniza, uh, de a pune la dispoziție uh, servicii transfrontaliere de transport. Este ceva sprijinit de raportor și regăsit în abordarea generală a Consiliului. În plus, uh, suntem de acord cu normele de detașare, cu normele de detașare a lucrătorilor în domeniul transporturilor cât mai simple cu putință pentru a putea uh, Uh, permite folosirea unui instrumente digitale și considerăm că abordarea promovată de doamna raportor Kilonan respectă aceste obiective. Am, mă refer acum la timpurile de condus și de odihnă. Este un subiect foarte delicat care are un uh, impact direct asupra condițiilor de lucru și asupra siguranței rutiere. Din punctul de vedere al Comisiei, șoferul trebuie să uh, Uh, poate, trebuie să poată să se odihnească fie acasă, cu familia, fie în condiții de cazare comodă, nu în cabina sa. În același timp, șoferii trebuie să se poată bucura de facilități uh, adecvate, uh, sigure pentru odihnă. Drept urmare, punerea la dispoziția unor asemenea facilități este deosebit de importantă. Comisia Europeană sprijină și promovează în mod activ Uh, crearea unor uh, zone de parcări sigure, inclusiv prin sprijinul, uh, prin sprijin de la bugetul european și vă pot asigura că eforturile Comisiei vor fi intensificate în acest sens, inclusiv prin intermediul mecanismului interconectarea Europei. În ceea ce privește um, transportul de pasageri, mesajul este, este unul foarte clar pe care, mesajul pe care l-am uh, mesajul pe care l-am primit este unul foarte clar și suntem dispuși să lucrăm imediat la norme specifice uh, șoferilor care transportă pasageri dacă Parlamentul European ne cere acest lucru. Obiectivul nostru este același, îmbunătățirea condițiilor de lucru a șoferilor și uh, siguranța rutieră. Și, în fine, o să mă refer la normele specifice pentru acest sector și pentru piață. În ceea ce privește cabotajul, ne bucură faptul că se păstrează conceptul unei, unui număr nelimitat de operații pe o perioadă definită de timp. Este exact propunerea uh, făcută de, de Comisia Europeană. Uh, Uh, cabotajul, perioada de cooling off și reîntoarcerea vehiculului în statul de origine a fost discutată în mod uh, aprins și cred că trebuie să găsim echilibrul potrivit. Obligația întoarcerii uh, camionului în statul de origine ar trebui să fie evaluat împreună cu criteriile de stabilire a reședinței și cu noile norme care impun șoferilor să se întoarcă acasă în mod regulat. Domnule președinte, stimați eurodeputați, dragi colegi, Aștept cu nerăbdare această dezbatere și uh, v-aș ruga să reflectați cu mare, cu mare grijă pe marginea legăturilor care există între toate aceste dosare. Uh, cred că este în interesul nostru să găsim o soluție care să funcționeze pentru întregul uh, sector uh, pentru economia europeană activitatea și această muncă va fi deosebit de importantă pentru uh, viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Lope Fontanie, în numele Comisiei Ample. În primul lugar, quisiera Mulțumesc, doamna președinte. Întâi vreau să spun că sunt foarte tristă de noua versiune a acordului după ce am petrecut luni de zile negociindu-l. Să nu uităm că există realități distincte în lumea transportului uh, rutier, atât în ceea ce privește distanțele de parcurs, cât și timpul necesar. Și acest pachet de mobilitate va duce la confruntări între țări. Este important să-i apărăm pe lucrători, evident, și trebuie să le garantăm uh, siguranța. Cu toții ne dorim acest lucru și cred că s-au făcut progrese, însă nu putem să generalizăm și să folosim practici uh, uh, ilegale uh, și să le folosim drept pretexte cu scopuri protecționiste. Nu putem să renunțăm la libertatea de mișcare a persoanelor și a mărfurilor, libertatea de stabilire, libertatea de prestare de servicii, care sunt la temelia pieței interne și stau la baza procesului de integrare în Uniunea Europeană. Dacă vrem mai multă coeziune economică și mai multă solidaritate în Europa, nu putem să dăm un pas înapoi și să ridicăm creăm bariere în interiorul Uniunii Europene, pentru că ne-a costat atât de mult ca să putem să le distrugem. Vă mulțumesc. Acum trecem la oratorii din partea grupurilor politice. Domnul Deli, un minut. Mulțumesc, doamna președinte. În ceea ce privește uh, Libertatea furnizării de servicii, acesta este un principiu cheie al economiei europene. Din păcate, unele state membre au adoptat niște măsuri diferite, ceea ce au condus la o separare, o divizare a acestei piețe uh, comune, piețe unice a transportului. Însă propunerea Comisiei nu a adus nimic bun, nu a făcut decât să divizeze și mai mult uh, țările între cele de la centru și cele de la periferie. La Consiliu, 9 state au fost împotrivă, o abținere și cu toate acestea propunerea a, a mers mai departe. Acum a venit rândul Parlamentului și vorbim cu toții despre uh, principiile de bază, despre valorile fundamentale, dar unul dintre pilonii uh, Uniunii Europene și anume libertatea serviciilor și piața, uh, furnizării de servicii și piața unică sunt încălcate prin această propunere. Nu putem să avem o economie uh, europeană uh, de succes dacă sectorul transporturilor se confruntă cu probleme și cetățenii sunt cei care vor avea de plătit. Trebuie să ne întoarcem la negocieri, să găsim un uh, compromis. Acum este prea târziu, este sfârșitul mandatului nostru. Uh, Parlamentul European uh, și grupurile politice din interiorul său sunt foarte divizate. Nici măcar nu mai putem vorbi despre acest subiect. Avem peste o mie de amendamente. Uh, cum să putem să ajungem la o soluție în aceste condiții? Deja de ani de zile nu am reușit să facem asta și trebuie să amânăm votul pentru următorul Parlament. Este mai bine să avem un acord mai rău să avem un acord prost decât uh, deloc. Uh, doamna președintă roagă să se respecte timpul alocat și invită doamna la Center să ia cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Regret foarte mult absența comisarei pentru că ar fi trebuit să o asculte în direct, dar mi-închipui că Doamna Chilone Nova informa. Mulțumim oricum pentru spiritul de cooperare de care a dat dovadă uh, raportorul și toți colegii săi pentru că am încercat să consolidăm uh, controlele, ca acestea să fie riguroase și apoi uh, să avem obligativitate pentru tahograful digital pentru 2022. Dar, din păcate, se ajunge la un pachet discriminatoriu care întărește protecționismul. Noi nu vrem, noi nu vrem ca șoferul să fie vinovat și nu trebuie ca sarcina probei să fie uh, în spinarea șoferului. În mod normal ar trebui să se faciliteze controlele, mai ales uh, controlele la fața locului, dar dacă îi obligi pe șofer să se oprească ca să le controlezi toate actele, devine periculos și uneori chiar umilitor. Sunt de acord uh, cu doamna Chilonene atunci când a spus că uh, transportul de tranzit internațional trebuie să fie exclus din sfera de aplicare. Iar această cerere ca șoferul să se întoarcă în țara de origine, camionul să se întoarcă în țara de origine, în de 8 mi se pare absolut absurdă. Vă mulțumesc acum, domnul Zile, un minut și jumătate. Vă mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc președintelui Parlamentului European, Tajani, care cred că uh, ieri seară a reușit să salveze imaginea Parlamentului și Europei cu decizia pe care a luat-o. Pentru că nu uh, putem uh, legifera în această modalitate. Și în urma unei majorități calificate din uh, Consiliu mm, și Parlamentul European trebuie să ia o decizie. Pentru politică întotdeauna este nevoie de găsirea unui compromis și cred că am uh, ratat o ocazie de a găsi un compromis într-un mod uh, responsabil și profesionist în Parlamentul, în Parlamentul European. Um, care este părerea noastră față de primul pachet de mobilitate? Comisia uh, responsabilă pe fond nu a reușit să ia o decizie pe marginea a două dosare din pachetul de trei. Multe grupuri politice s-au obținut la vot pe marginea multor aspecte relevante din acest pachet și dacă vom continua în aceeași manieră în următoarele luni, Mă întreb care este mesajul pe care îl transmitem cetățenilor care cred, vor crede că politicienii vor putea sau își doresc să sacrifice piața unică uh, doar pentru a fi uh, realeși, ceea ce noi nu ne dorim. Madame Bilbao Barandica, vous avez une minute au nom du groupe. Doamna Bilbao Barandica, un minut în numele grupului ALDE. Mulțumesc, doamnă președinte. Buna funcționare a transportului este un factor cheie pentru competitivitatea în Uniune. Acest pachet de mobilitate este un act fundamental ca să terminăm cu problemele fragmentării care există din cauza dumpingului social intern și a inegalităților în ceea ce privește accesul la piața al operatorilor de transport. Însă, odată cu acest raport, avem norme comune care vor face să se găsească soluții pentru aceste probleme. Dar, de fapt, aceasta era doar intenția, iar rezultatul nu face decât să le um, mărească. Avem nevoie, bineînțeles, de măsuri, măsuri care să îmbunătățească condițiile de viață ale lucrătorilor, să contribuie la o mai bună securitate, la o eficientizare a transportului și să pregătească drumul pentru un viitor în care digitalizarea și um, un transport fără emisii de carbon vor schimba viața mai bine. Cetățenii ne aleg pentru ca să facem ce putem mai bine, însă acum este foarte clar că ce e mai bine este uh, inamicul uh, a ceea ce este posibil avem nevoie de mai multe conversații, de mai multe negocieri pentru ca să îmbunătățim rezultatul de astăzi, care reprezintă doar o poziție de compromis și de centru. Mulțumesc. Acum două minute și jumătate, doamna Deli, numele Verzi. Mes chers collègues, dragi colegi, Deja de luni de zile lucrăm pentru a îmbunătăți condițiile de muncă ale salariaților din sectorul transportului rutier luni de zile de când acești salariați sunt ostaticii unor interese naționale. Vorbim de femei și bărbați care lucrează uneori pe perioade foarte lungi, o muncă grea, fără să-și vadă familia, dorm în parcări, uh, prost întreținute Uh, și le mai cerem să doarmă în uh, cabina camionului. Dumpingul social este evident epu- uh, exploatare până la epuizare cu consecințe teribile asupra securității, siguranței rutiere, pentru că un conducător auto obosit este o amenințare pentru el însuși, pentru încărcătura sa și pentru toți ceilalți utilizatori ai drumurilor. Trebuie ca acest parlament să nu mai accepte exploatarea salariaților acestui sector, așa cum este ea prevăzută de Comisia Europeană și de unii colegi care care au decis să legifereze o formă modernă de sclavie. Uh, Uh, acești oameni trebuie să beneficieze de condiții de muncă demne, decente, pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Nu ne dorim să avem lucrători de uh, mâna a doua, de aceea trebuie să continuăm să ne luptăm pentru ca aceste norme să se aplice tuturor. Uh, nu vrem să mai avem uh, șoferi epuizați uh, uh, pe drumuri care să pună în pericol viețe, viețile celorlalți. Prin urmare, uh, Uh, vrem să se interzică repausul săptămânal în cabină. Uh, nu mai vrem camioane care se întorc goale la baza lor. De asemenea, uh, ne dorim ca uh, operațiuni de cabotaj să fie reglementate. Uniunea Europeană trebuie să-și mențină promisiunile, să și le respecte. Ne dorim o Europă socială, haideți să o construim. Fiecare trebuie să-și asume responsabilitățile, fiecare trebuie să-și facă treaba, să nu se mai uite la interesele pur naționale. Suntem aici pentru a garanta buna aplicare a regulilor în vigoare în Uniunea Europeană. Doamnă președintă, vă mulțumesc. În numele GUE are cuvântul doamna González Penias, un minut. Gracias, Vă mulțumesc, doamna președinte. Condițiile de lucru foarte grele ale șoferilor nu trebuie să fie o condiție ca să permitem dumpingul social. Acum când vrem să reglementăm condițiile detașării uh, șoferilor auto din alte state ale Uniunii Europene, conservatorii ne spun că dacă vă doriți ca uh, șoferii să nu se odihnească în camion și să o facă în condiții decente, atunci uh, trebuie să permitem ca un șofer spaniol care uh, conduce în afara Spaniei să primească bani mai puțin. Cum putem să acceptăm așa ceva? Cum putem să spunem că o reglementare este bună atunci când uh, um, nu le dați voie șoferilor să lucreze uh, în afara țării de origine mai mult de două săptămâni și vreți ca uh, pe camioane să avem tahografe inteligente? și vreți să puneți capăt concurenței de loiale din uh, partea șoferilor străini care sunt plătiți mai puțin. Da, este o problemă de demnitate a drepturilor lucrătorilor și este și o problemă de securitate. Merci, Madame D'Amato, nom du groupe. Mulțumesc, doamna D'Amato, numele grupului FDD. Vă mulțumesc, doamna președinte. Sectorul transportului rotier are nevoie de răspunsuri importante și urgente ca să facă față multiplelor probleme. Acum vedem zi de zi o adevărat, are loc adevărată sclavie, a căror victime sunt conducători auto din toate statele membre. Ei trebuie să mănânce, să doarme în camion și nu pot să se întoarcă acasă și să-și uh, petreacă timpul cu familia. O altă problemă a dumpingului social este cea legată de concurența neloială, pentru că trebuie să permitem întreprinderilor să concureze pe picior de egalitate, să combatem fenomenul delocalizărilor, să stimulăm uh, sistemele fiscale astfel încât să avem uh, salarii egale. Am văzut că există acum o tendință de a scădea standardele sociale și nivelul de salarizare. Or, acum avem nevoie de o reechilibrare. Este răspunderea noastră a acestei legislaturi, a acestui Parlament. Nu putem să ne sustragem, deci haideți să facem în așa fel ca săptămâna viitoare la Comisia TRAN să votăm uh, o regulă care să uh, garanteze drepturi sociale și conducătorilor noștri. Mulțumesc, domnul Maier, în grupul, grupul ENF, un minut. <laughs> Vă mulțumesc, doamnă președintă. Haideți să vă aș ruga să-i tratați cu sinceritate pe oamenii de afară, pentru că nu avem prea mult uh, timp pentru a putea recurge doar la declarații lipsite de conținut. Uh, ar trebui să fim sinceri să spunem că primul pachet de mobilitate nu va mai fi adoptat în acest mandat legislativ, ceea ce este trist pentru mulți uh, șoferi din Europa. Pentru că trebuie să recunoaștem că, spre deosebire de situația pachetului în urmă cu un an, nu, nu, s-au, uh, nu s-au modificat multe lucruri și nu reușim să îmbunătățim uh, condițiile de muncă pentru șoferi. Președinția Austriei a prezentat o orientare generală care s-a împotmolit până la, până la urmă din anumite uh, motive uh, întemeiate. Socialiștii și PP-ul din Parlamentul European nu permit să mergem mai departe și în plus uh, o conducere haotică din partea verzilor a avut și ea un rol pentru împodmolirea acestui dosar, pentru că nu a existat o coordonare cu ceilalți coordonatori. Carte bleu de Madame Deli. Domnule Maier, acceptați un cartonaș albastru de la doamna Deli? Aveți cuvântul, doamna Deli nu accept ca în acest Parlament să se pună sub semnul întrebării competențele pe care le am în cadrul Comisiei Transporturi. Nu vă trimit înapoi mingea în teren, mai ales pentru că grupul dumneavoastră vrea să um, deterioreze proiectul european și tocmai de aceea eu, ca președinta Comisiei uh, Transporturi, voi face tot ce este posibil pentru a îmbunătăți condițiile de muncă ale conducătorilor auto și vă spun asta privindu-vă în ochi. Nu știu cine vă credeți ca să uh, puteți evalua calitatea mea de președinta acestei comisii și nu voi accepta această evaluare. Uh, domnul Maier are acum 30 de secunde să răspundă. Doamna Deli, trebuie să acceptați acest lucru, pentru că știți prea bine că ați organizat or, um, reuniuni neoficiale între coordonatori fără a invita la aceste reuniuni pe toți coordonatorii. Deci nu trebuie să mă întrebați pe mine cine mă cred, ci dumneavoastră trebuie să vă întrebați uh, ce se întâmplă cu această atitudine. Reluăm uh, intervenția doamna Lucașevska, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să fac apel la uh, președinte și la toate grupurile politice. Haideți să nu mai pierdem timpul cu acest uh, pachet. Uh, avem uh, um, atât de multe amendamente și nu uh, putem ajunge la un compromis. Uh, nu mai avem timp ca să ajungem la un acord care să fie transparent, clar și care să nu uh, Uh, pună în pericol uh, concurența. Și de asemenea, trebuie să ne asigurăm că consumatorii europeni nu sunt afectați. Sunt de acord cu doamna Deli, nu trebuie să ne uităm numai la interesele statelor noastre. Cred că Doamnelor și domnilor, uh, ceea ce se întâmplă aici în Parlament este cu adevărat rușinos. Sigur că trebuie să combatem activitățile ilegale, dar detașarea lucrătorilor în transportul de mărfuri este o temă pe care am, uh, la, pe care am convenit-o deja și acum se dorește o limitare, o limitare a uh, și apoi se dorește acest termen de 5 zile de, re, de reîntoarcere acasă și apoi uh, ce se întâmplă cu hotelurile, motelurile care nu există în parcări eu, ca raportor din umbră, eram gata, președinta o a întrerupt-o. Doamna Lukashevska, aveți un cartonaș albastru, domnul Radke, acceptați? Vă rog, domnule. No. So, jetzt geht's. Ich hätte zwei Aș avea două întrebări concrete adresate colegii noastre. În primul rând, uh, ați vorbit foarte cu multă pasiune despre liber, uh, libertatea pieții un, unice. Considerați că este o piață unică care, în care să nu există norme sociale, de exemplu, care să fie respectate? Și apoi ați spus că urmează imediat uh, alegerile și aș dori să vă întreb cât timp trebuie să discutăm un asemenea proiect legislativ înainte de a-l putea și uh, adopta. Uh, și apoi mă întreb de ce am fost aleși dacă nu pentru a îmbunătăți condițiile de muncă. Eu am discutat cu foarte mulți șoferi români și din Polonia care sunt lucrează în Germania tocmai despre condițiile lor de muncă de acolo. Am impresia că nu am reușit uh, să găsim un compromis uh, suficient de matur pe parcursul acestui mandat legislativ în ceea ce privește uh, cabotajul. Cred că trebuie să definim foarte, foarte bine condițiile de detașare, pentru că până la urmă șoferii sunt cei care au cel mai mult de suferit dacă sunt uh, Uh, separați de familie și mm, mă întreb de ce uh, tranzitul trebuie să fie definit ca o detașare a lucrătorilor. Un șofer care trece prin uh, mai multe țări, mi se pare că condițiile impuse pur și simplu îngrădesc concurența. Doamna de Monte, un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Din capul locului aș vrea să spun că trebuie să schimbăm numele pachetului, pentru că în loc să numim pachetul de mobilitate, ar trebui să spunem că este pachetul de imobilitate. De luni de zile asistăm uh, cum uh, Comisia de Transport și Plenara își trimit mingea de la unul la altul. Și astăzi ar fi trebuit să votăm ori încă o dată discutăm. Eu cred că s-a muncit bine până în prezent, s-a ajuns la niște compromisuri în ce privește cabotajul, detașarea timpii de condus și de odihnă. Eu sunt destul de mirată apropo de cabotajul transfrontalier pentru că mi se pare că um, ne facem niște iluzii aici. Dar eu cred că pe ansamblu s-au făcut progrese și că ar trebui neapărat să uh, anticipăm punerea în aplicare a tahografului inteligent, pentru că numai așa vom putea să controlăm aceste dispoziții legislative. Lansez un apel să se voteze înainte de sfârșitul acestui mandat, pentru că numai așa vom putea să spunem că am muncit bine pentru întreprinderi și pentru cetățeni. Vă mulțumesc! Acum domnul Zlotovski pentru minut și jumătate. Merci, madame la présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Despre ce vorbim aici? Vorbim despre condițiile de muncă pentru conducătorii auto, condițiile de repaus, despre tahografe. Dar, de fapt, nu acestea sunt subiectele reale. De ce șoferii de camioane de tiruri uh, protestează astăzi în fața Parlamentului European, pentru că acest pachet de mobilitate nu își dorește să fie mai bun pentru conducătorii auto, ci de fapt un singur lucru contează aici. Uh, țările uh, din periferia Europei, din estul și din sudul Europei, trebuie să fie, se dorește să fie îndepărtate din această industrie. Nu e vorba de condițiile de lucru, e vorba de divizarea pieței interne. Doamnelor și domnilor, țările noastre s-au alăturat Uniunii Europene în 2004 și au acceptat uh, ideea unei piețe comune și au dezvoltat sectorul de transporturi și acum se găsesc date la o parte haideți să vorbim despre subiectele reale și haideți să încercăm să ajungem la un compromis, pentru că ce compromis uh, mai este acesta dacă trebuie să votăm în plen pe 1600 de amendamente? Nu e niciun fel de compromis. De aceea, acest Parlament nu ar trebui să treacă la vot, ci să amâne subiectul pentru următoarea legislatură. Domnule Zlotovski, aveți uh, un cărturaș albastru de la domnul Ertug. Vă mulțumesc. Dragi colegi, dragi colegi, aș dori pur și simplu să formulez o întrebare, pentru că dezbaterea a luat o turnură mm, care ne demonstrează că antevorbitorii ca și cum nu ar fi, nu ar fi participat la această dezbatere. Dumneavoastră și doamna Lucacenska ați fost raportor din Umbra și împreună cu, cu colegul uh, Telicca și cu colega uh, Kilonan am, com- am uh, convenit acest compromis și mă întreb ce vă doriți acum. Mai înainte fuseseți pentru, acum sunteți împotrivă. Nu știu care, să, să ne spuneți care este adevărul. Pani pośle, nie spotykamy się dziś. Stimate coleg, nu este prima dată când ne vedem astăzi și când discutăm despre acest subiect. Da, este adevărat că am susținut anumite compromisuri, unele dintre ele au fost uh, respinse de majoritatea Parlamentului European anul trecut, însă astăzi nu vorbim despre niciun compromis. Astăzi vorbim despre uh, controverse, stimați colegi, controverse care nu vor conduce decât la o divizare a pieței. Vorbim despre piața internă comună, iar Uniunea uh, o piață comună. Domnul Telicica. Mulțumesc. Regret decizia președintelui Parlamentului European pentru că acest lucru, aceasta nu va face decât ca săptămâna viitoare să fie depus același număr de amendamente ca și înainte. În al, în al doilea rând, regret faptul că președintele nu a făcut efortul să răspundă scrisorii trimise de mai mulți colegi care propun, propunea un scenariu concret și amendamente. Da, există un număr mare de amendamente, dar acestea sunt depuse în mod intenționat pentru a complica procedura. Despre acest lucru discutăm. Și mulți dintre, dintre dumneavoastră ați confirmat acest lucru cerând amânarea uh, votului și Există un set de amendamente de compromis și uh, votul de săptămâna viitoare va fi pe marginea unei piețe interne funcționale, o soluție care să rezolvă anumite probleme, inclusiv uh, drepturi uh, sociale, sau uh, permitem uh, implementarea unor măsuri unilaterale care au existat și în trecut și care vor duce la fragmentarea uh, pieței unice. Mulțumesc, am văzut celele de cartonaș albastru, dar suntem în întârziere. Are cuvântul domnul Taylor un minut și jumătate. Thank you very much. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Eu cred că a venit momentul să revizităm Carta Drepturilor Fundamentale. Pentru că fiecare lucrător are dreptul să muncească în condiții care să-i respecte sănătatea, siguranța și demnitatea. Dar știm că atunci când sunt distanțe lungi, când avem șoferi profesioniști, Uh, ei nu conduc nici în siguranță, nici în condiții demne și nici uh, în condiții care să le protejeze sănătatea. Și, de fapt, ei sunt lipsiți de drepturile lor din cauza companiilor cutie poștală și a patronilor fără scrupele. Mulți sunt obligați să se odihnească în parcări fără să aibă acces la uh, uh toalete sau la dușuri. Și nu e doar o problemă de drepturi, pur și simplu de siguranță transportului rotier. Când te uiți la statistici, îți dai seama că oboseala șoferilor este una dintre principalele cauze pentru majoritatea accidentelor. Deci, eu cred că trebuie măcar un minim să avem această perioadă de referință de două săptămâni și să nu încurajăm creșterea uh, orelor de condus în condiții nebunești, iar șoferii ar trebui să aibă dreptul să doarmă într-un hotel. Și um, avem um, aceste sute și mii de amendamente care în niciun caz nu dovedesc simțul răspunderii uh, a unora dintre colegi, pentru că ei pur și simplu au uh, dus la o dezbinare totală. Mulțumesc, stimați colegi. Nu pot să mai accept uh, uh, cartonașele albastre pentru că de dimineață suntem în mare întârziere. Doamna Cari, acum un minut. Kære colega, ideea det her efterår, Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. M-am întâlnit în uh, anul acesta cu conducători auto din Filipine și am vorbit despre Uniunea Europeană, despre condițiile de lucru ale acestor conducători și uh, am vorbit și despre salariile lor. 50 de uh, coroane, echivalentul a 50 de coroane suedeze. Uh, în comparație, uh, șoferii europeni au niște condiții mai bune, însă am avut această discuție și ne-am întrebat uh, uh, cum lucrează ei, uh, traversează Europa, pot să stea până la 16 ore în cabinele camioanelor lor, sunt foarte obosiți, foarte epuizați. Acestea sunt experiențele la care trebuie să renunțăm, pentru că vorbim despre piața comună europeană, piața unică și Parlamentul European trebuie să fie pregătit să ia o decizie pentru condițiile de lucru sau pentru interese naționale. Mulțumesc, doamna Arnoci, un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Reforma problema cabotajului, a detașării șoferilor și a timpilor de lucru din pachetul de mobilitate ne demonstrează un lucru. Uniunea Europeană este la fel de respectoasă cu uh, drepturile sociale precum Republicile Socialiste. Dialog între surzi, obstrucționare cu un număr mare de amendamente. Iată ce arată incapacitatea Uniunii de a îmbunătăți soarta acestor lucrători și se dovedește de asemenea în ce măsură interesele economice ale țărilor membre sunt antagoniste. Din cauza că am vrut să ne extindem prea mult și să impun,